Äh, Dragi colegi, sesiunea se reia, spune doamna președinte. Procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Există obiecții față de ele? Aveți o obiecție sau uh, doriți să uh, vă înscrieți la cuvânt? Bun, am înțeles, nu este o obiecție. Deci nu există obiecții. Ich gebe Ihnen das Wort. Bitte schön, 839, ne? Ah, Doriți să vă înscrieți la intervențiile spontane, în regulă, deci nu sunt obiecții față de procesele verbale. Foarte bine, procesul verbal se consideră astfel adoptat. Stimați colegi, continuăm acum cu primul punct de pe ordinea noastră de zi. Este vorba de declarația Comisiei privind recomandările pentru începerea uh, Uh, de negocieri între Uniunea Europeană și Statele Unite. Cu mare bucurie îi dau cuvântul doamnei comisar Malmström. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, tut, uh, stimați deputați. Acordul comun între președinții Juncker și Trump din iulie a pus accentul pe o agendă pozitivă comercială cu Statele Unite, primul și cel mai important partener comercial pentru noi și asta a ajutat să se uh, reducă tensiunile din această relație atât de importantă. Din iulie m-am întâlnit cu uh, omologul meu uh, din Statele Unite de 5 ori pentru a revizui implementarea programului de lucru identificat în declarația comună. La o reuniune săptămâna trecută am evaluat progresele în diferitele fluxuri de lucru din grupul de lucru executiv și i-am uh, explicat, i-am pot, mm, prezentat situația privind uh, situația la nivel european privind autorizările comerciale. Um, cred că în următoarele săptămâni vom putea ajunge la autorizări pentru eliminarea tarifelor pentru produse uh, industriale și celălalt încă, unul, uh, încă una privind uh, standardele de conformitate. Am reiterat că noi noi negocieri nu vor putea să uh, abordeze subiectul agriculturii. Sunt convinsă că toată lumea înțelege în acest Parlament importanța relației transatlantice, ce este și a fost, este și va fi uh, o axă a economiei mondiale. Agenda uh, noastră comună poate fi în avantajul uh, nostru reciproc. Uh, având în vedere mărimea uh, relațiilor noastre comerciale, eliminarea tarifelor, chiar dacă acum ele sunt reduse, ar duce la reducerea de costuri importante pentru operatorii economici. Sectoarele industriale de ambele părți ale Atlanticului lucrează cu marge mici, ținându-se cont de mărimea și eficacitatea piețelor noastre um, respective, iar reducerea tarifelor ar oferi uh, întreprinderilor de ambele părți uh, un avantaj competitiv. Estimăm o creștere a exportului UE Statele Unite uh, și invers de 8% respectiv 9%, deci uh, 26 de miliarde de euro, destul de mult bani. Uh, de asemenea, evaluarea conformității, chestiuni de uh, standard și, standarde și reglementare, toate acestea ar putea să ne ajute pentru o zonă de liber schimb uh, pentru produse industriale. Am, uh, i-am invitat pe omologii noștri să vină cu propuneri și așteptăm să primim sprijin în acest sens. Sunt convinsă că unii dintre noastre se tem că vom negocia fiind amenințați și aș vrea să vă asigur că am transmis un mesaj foarte clar omologilor noștri, chiar și săptămâna trecută, dar și înainte, că uh, acțiuni comerciale unilaterale din partea Statelor Unite asupra importurilor din Uniunea Europeană ar consolida eforturile noastre de a consolida relațiile transatlantice într-un moment critic. Am spus de asemenea la fel de clar că nu ar fi alegerea noastră, dar dacă Statele Unite ar lua măsuri unilaterale comerciale împotriva noastră, noi am răspunde imediat. Uh, bineînțeles, ă, negocierile s-ar opri și acest lucru s-ar opri și acest lucru este prevăzut în mandatul, ă, în proiectul de mandat de ă, negociere. Sper că înțelepciunea va avea câștig de cauză și că nu vom avea o astfel de situație și că vom putea continua să cooperăm pentru a construi această relație și a obține beneficii comune. Aș vrea să spun că adoptarea la timp a acestor mandate va fi un semnal important din partea Uniunii Europene de a respecta declarația prezidențială comună din uh, iulie. Am, suntem, um, vrem să avem un ciclu constructiv um, de punere în aplicare a acestei declarații. Sper că veți sprijini negocierile noastre cu Statele Unite. Importanța sprijinului dumneavoastră este esențială. Ar arăta unitate în rândul instituțiilor noastre și unitatea este puterea noastră. Din potrivă, un vot împotriva acestor negocieri limitate ar fi un vot împotriva unei abordări echilibrate și proporționate a declarației din iulie, pe care am folosit-o pentru a reduce tensiunile în domeniul comercial. Ar fi un vot pentru a menține tensiunile comerciale cu Statele Unite, uh, Uh, bineînțeles, așteptăm orice fel de idei uh, creative pentru reducerea acestor tensiuni. În ceea ce privește autovehiculele, uh, automobilele, am inclus acest punct în, ace- în propunerea noastră. Este mai bine ca tarifele aici să ajungă la 0%. E bine pentru producător, lucrător și consumator. Mai bine decât să impunem tarife suplimentare asupra mașinilor și pieselor de schimb Aștept ideile și recomandările dumneavoastră. Aș vrea să reiterez că, bineînțeles, odată ce vom începe negocierile, vă vom ține la curent, în mod activ, în mod regulat, referitor la toate aspectele negocierilor, așa cum facem de fiecare dată când vine vorba de negocieri comerciale. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumim, doamnă comisar. Urmează acum vorbitorii în numele grupurilor politice. Începem cu grupul PPE. Și are cuvântul doamna Cuisfud Rovol. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. În primul rând doresc să îmi exprim respectul față eforturile dumneavoastră de a normaliza uh, relațiile transatlantice. Ele sunt importante și pot duce la rezultate pe termen lung numai prin uh, negocieri constructive. Tocmai de aceea recomand Parlamentului uh, ca la votul de mâine să, uh, să se comporte în mod uh, responsabil și să aprobe mandatul. Este în interesul nostru al tuturor ca punctele comune cu Statele Unite să fie exploatate și să fie folosite pentru a uh, reduce tensiunile la nivel comercial. S-a cerut ca comisia să fie dură, pentru că numai asta ar înțelege Trump. Uh, însă cei care cer asta nu uh, sunt interesați de daunele pe care le suferă cei afectați, industria auto și nu numai ținând cont eh, diferendele între Statele Unite și sta, uh, între Statele Unite și Uniunea Europeană, uh, cred că trebuie mai degrabă să revenim la masa negocierilor. Ce avem de pierdut dacă negocierile nu vor avea succes? Va fi, vor fi fost cel puțin o încercare de a reabilita relațiile. Dacă aduc rezultate, ei bine, atunci vom fi redus un conflict comercial, ci vom fi uh, redus și taxe, vamale și tarife. Încă un lucru la final. Lumea se mișcă, este în mișcare, face pași înainte, fie că noi negociem sau nu. Și cred că este sarcina marilor democrații să coopereze. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum în numele grupului SND, domnul Lange, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Nu vom negocia cu un pistol la tâmplă. Asta a fost scris în mai multe declarații de presă. Acesta a fost uh, principiul Uniunii Europene. Nu vom uh, negocia uh, sub presiunea de a fi șantajați. Mă întreb ce s-a schimbat. Uh, taxele vamale ale Statelor Unite pentru aluminiu și uh, oțel uh, sunt în vigoare. Există taxe suplimentare pentru măslinele spaniole Uh, Trump amenință că va impune noi tarife. Uh, tocmai am încheiat o evaluare a tarifelor și taxelor impuse asupra autom uh, automobilelor importate. De partea noastră am cedat importurile de gaz lichefiat au cres- din Statele Unite au crescut. Importurile de mm, soia au crescut cu 112%. Comisia în toate procedurile a um, fost de a, a um, confirmat durabilitatea produselor pe bază de soia uh, din uh, Statele Unite. A durat numai două luni. Deci noi am făcut uh, foarte multe concesii deja. Mă întreb unde sunt concesiile Statelor Unite. Unde este această descaladare a tensiunilor la Statele Unite? Eu nu le văd. Și atâta timp cât uh, nu vedem asta, trebuie să fim și noi foarte prudenți. De asemenea, în iulie anul trecut am decis să nu avem un acord uh, cu Statele Unite atâta timp cât nu există și o a, angajamente luate pentru a respecta acordul de la Paris. Uh, Astăzi, uh, de dimineață, am discutat despre schimbările climatice. Toate acestea nu se regăsesc în propunerile, în proiectele de mandat de negociere, nici măcar o evaluare a impactului privind uh, efectele asupra climei pentru acest acord. Cred că trebuie să ne uh, formulăm cerințele cu încredere în sine și cred că trebuie să refuzăm, să respingem dreptul celui mai puternic. Mulțumesc. În numele grupului ECR, domnul Zahradil, un minut și jumătate. Commissioner, your colleagues. Mulțumim, domnule președinte. Comerțul transatlantic e un element de bază în structura comercială anuală. Deci sprijinim acest mm, mandat în legătură cu tarifele cu privire la produsele industriale și cel în legătură cu evaluarea conformității. Deci vrem uh, să um, obținem beneficii, să nu se escaladeze acest conflict. Vrem ca și consumatorii să aibă de câștigat. Cum ar fi eh, eliminarea de tarife vamale la bunuri manufacturate, cum ar fi textilele, ar eh, însemna noi oportunități pentru producătorii europeni, ar crește competitivitatea. IMM-urile noastre avea de câștigat de pe urma eliminării unei testări duble a inspecțiilor sau cerințelor de certificare duble cu un astfel de acord în ceea ce privește evaluarea conformității. Însă, o condiție crucială pentru aceste negocieri este următoarea. Nu pot fi încheiate cu succes fără ca taxele vamale la oțel și aluminiu să fie înlăturate. Mai multă claritate e necesară și uh, cu privire la includerea sectorului auto, deoarece este esențial pentru a asigura compatibilitatea OMC și um, modul de funcționare a regulilor de origine. Cred că UE și SUA trebuie să aibă de învățat de pe urma celor patru ani de negocieri de tip, mai ales în ceea ce privește facilitarea mm, comercială, standardele și grupul nostru speră că acest acord să fie baza pentru a construi o relație comercială în următorii ani. Vă mulțumesc! Vă mulțumim acum în numele grupului ALDE, doamna Șache, două minute. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, dragi colegi. Eh, Comerțul bazat pe reguli e important pentru economiile noastre deschise, mai ales pentru că în următoarele zeci de ani majoritatea creșterii se va întâmpla în afara Uniunii Europene, dar în China vedem o țară care nu respectă regulile comerciale și, din păcate, acum, dacă ne uităm și spre Statele Unite, vedem și acolo o administrație care în mod injust a etichetat UE ca fiind o amenințare la adresa securităților naționale ca să justifice uh, tarifele uh, pe mm, oțel și aluminiu, dar pe de altă parte vor ca noi să ne respectăm obligațiile NATO. Uh, păi sunt, nu este corect și atunci asta duce la consecințe grave. E foarte important să continuăm convorbirile, să încercăm să ajungem la acorduri. Cineva trebuie să se comporte ca un adult în relația asta. Deci, uh, pentru colegii mei care nu vor să, susține, să susțină poziția Comisiei Europene, eu sper să înțeleagă că ambasadorul SUA și alții din administrația Trump vor spune clar că asta este o dovadă că Uniunea Europeană nu este în stare să ia decizii și asta nu e în interesul nostru. Dar dacă susținem Comisia să înceapă negocierile pe baza unui uh, mandat limitat, asta nu înseamnă că dezghețăm uh, tratatul TTIP, ca consecința acordului între Juncker și Trump, prin susținerea deschiderii acestor negocieri, dar cu condiții foarte clare din partea noastră, noi uh, iată că putem să acționăm în modul cel mai inteligent posibil și reamintesc colegilor să nu utilizeze acordurile noastre cu țări terțe ca un băț cu care să batem aceste țări, pe când noi nu avem uh, baza unei, uh, unui acord sau negocieri cu țări cu care avem relații comerciale, cum ar fi China. Deci haide să uh, știm clar ce avem noi de câștigat și ce am avea de pierdut. Să știm foarte clar. Deci grupul meu va susține Comisia Europeană și eu cred că trebuie să fim puternici și uniți, noi din Uniunea Europeană, mai ales când mm, e vorba de administrația Trump și uh, modul său de a acționa. În numele verzilor, domnul Jado, aveți două minute. comisar. Doamnă comisar, doamnă președinte, stimați colegi, Donald Trump este cel care în urmă cu câțiva ani spunea că schimbarea climatică e, o, e un trombon, că e un uh, concept învățat de uh, inventat de chinezi pentru ca sectorul american să nu mai fie competitiv. Și acum câteva săptămâni, când în Congresul American s-a făcut un raport despre climă, 300 de oameni de știință au spus care e impactul uh, acestor schimbări, că e tragic, inclusiv pentru SUA, Trump spune, eu nu cred în schimbarea climatică. Același președinte Trump, în ultimele luni, uh, nu a făcut decât să dea apă la moară Brexitului, sprijinind Brexitul cel mai dur. A criticat-o chiar și pe teresa May, care avea intenția să găsească un acord cu Uniunea Europeană. Și acest președinte este cel cu care vreți voi să negociați acum? Acestui președinte vreți să-i conferiți o parte din suveranitate și din valorile noastre? A, s-a spus aici, i-au și pe prietenii noștri sociali și democrați care acum, în perioada de alegeri, spun că, domnul, trebuie să recuperăm rațiunea. Nu avem cum să negociem cu un președinte care ne pune pistolul la tâmplă. N-ai cum să negociezi cu un președinte care te amenință uh, care îți impune impozite, te ameniți în legătură cu siderurgia, cu sectorul auto și cine știe cu cine pe viitor. Dacă nu avem curaj, dacă nu vrem să arătăm că Uniunea Europeană e o putere economică, e o putere politică, deci dacă nu facem asta, dacă nu vrem să dovedim că Uniunea Europeană își apără valorile în legătură cu clima și în legătură cu toate subiectele sociale și de mediu, atunci nu avem atunci începem o negocieri cu USA. Deci e imposibil să vrem să facem așa ceva. Cum să ne gândim noi că vom începe și vedem de-a lungul drumului am fi niște tâmpiți dacă am face asta. Nu putem să negociem azi cu SUA, deoarece acest președinte nu ne reprezintă valorile, nu întruchipează valorile noastre și este un pericol pentru suveranitatea noastră economică și, prin urmare, și cea democratică. Mulțumesc! Dankeschön. Äh, Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Scholz în numele GUE NGL, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Președintele Trump de curând ne-a amenințat că o să ne impună atâtea tarife că o să ne zboară fulgii. Dacă nu, am fi de acord cu un acord comercial cu condițiile sale, parcă e dintr-un western prost. Și dumneavoastră ați spus iar uh, revistei Spiegel că nu veți mai negocia cu Trump până nu ne va lua uh, pistolul de la tâmplă. Și acum uh, capitulați, sunt dezamăgit că ați propus uh, uh Consiliului să vă dea un mandat de, comer- uh, de negociere comercială vă renunțați la, la o serie întreagă de principii proprii, chiar dacă acordul acoperă peste 90% a bunurilor care sunt comercializate între Statele Unite și uh, mm, Uniunea Europeană, nu există un studiu uh, de impact. Nu sunt prevăzute regulile standard, nu există capitolul standard cu reguli pentru protecția mediului, uh, lucrătorilor și așa mai departe. În plus, ignorați poziția Statelor Unite de a renunța la acordul de la Paris. Ei, prin acest act, s-au descalificat ca partener comercial pentru Uniunea Europeană. Știți ce vrea Trump? Vrea să ne oblige să deschidem piața pentru produsele agricole. Însă asta ar fi sfârșitul a mii de uh, fermieri europeni și sfârșitul agriculturii noastre durabile. Ați uitat protestele de milioane împotriva TTIP? Uh, în schimb, el nici nu vrea să ne dea nimic, doar să renunțe la impunerea de tarife pentru industria auto. Doamnă comisar, eu um, recomand să nu existe un mandat pentru aceste negocieri. Mulțumesc, domnule Scholz. Are cuvântul uh, acum doamna Beghin. Un minut. Mulțumesc, eh, doamna comisar. În ce privește această a doua versiune a TTIP, poziția noastră nu s-a schimbat, dar e clar că s-a schimbat poziția Comisiei pentru că din surse americane se spune că agricultura va fi inclusă în acord. Sigur, știm că <laughs> ar, și-ar dori americanii așa ceva, dar nu noi suntem cei care trebuie să facem concesii Statelor Unite. Noi am făcut deja concesii, am importat 77 în plus soia din SUA și 181% în plus gaze naturale din SUA. Acum e momentul ca ei să uh, ne întindă mâna. Și înainte de uh, să începem măcar să uh, ne gândim la a negocia cu Washingtonul, administrația SUA trebuie să suspende taxele sale la oțel și aluminiu și să întrerupă acțiunile ostile în legătură cu autovehiculele noastre. Bun, mandatul trebuie să mandatul vechi trebuie să fie anulat, anulat să repornim de la zero și să anulăm TTIP-ul care an de zile a terorizat cetățenii europeni și vă rog să nu dăm pe nimic agricultura noastră, să o vindem pe uh, nimic. Da, uh, deci în numele grupului ENF, doamna Jame, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Această rezoluție e o mistificare. Textul original a fost pervertit complet în comisie. Prin alianța ultraliberalilor, cei de la PP, ALDE și ECR, deoarece unii dintre colegii noștri au ales să sacrifice uh, interesul politic uh, intereselor uh, lor personale. Deci cum să acordăm așa ceva? Vrem, practic, să negociem fără să avem niște garanții solide în legătură cu sectorul uh, agricol, uh, ce se va întâmpla cu sectorul auto, nu avem niciun studiu de impact în legătură cu sectorul pescuitului. Cine crede că un acord pe care vom negocia 10-15 ani nu va fi semnat dacă niciuna din condițiile astea nu se vor îndeplini? Nimeni. Trebuie neapărat să impunem, să le spunem americanilor care sunt condițiile noastre, linile noastre roșii, să nu facem uh, exact pe dos. Mulțumesc! Acum uh, încep intervențiile în numele grupurilor politice. Începem cu domnul Salafranca în uh, numele grupului pe un minut. Comisia Juncker a tenit... Mulțumesc. Comisia Juncker trebuie să rectifice politica, politica sa comercială pentru că SUA s-a retras din acordul de comerț și investiții. Adevărul că sancțiunile uh, impuse prin taxe uh, nu sunt uh, un bun început, nu sunt un bun augur și în acest context declarația din iulie de anul trecut și directivele de negocieri pentru acordurile de reducere a taxelor pentru produsele industriale uh, și barierele netarifare Ehm, sunt ă, semnale care ne îngrijorează și sigur trebuie să ne menținem principiile. Da, unii vorbesc despre principiile politice noastre comerciale, dar nu au crezut și nu cred în ele și le utilizează ca o scuză pentru a respinge acordurile de liber comerț. E important să luptăm pentru un comerț bazat pe reguli, ă, în ce privește reforma Organizației Mondiale a Comerțului, să conservăm principiile de la Paris și mai ales, doamna președintă, să nu renunțăm la acordurile în curs, cu Mercosur, uh, Australia, Noua Zeelandă. Vă rog uh, să nu renunțăm la ele. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc și acum uh, are cuvântul domnul Boștinaru pentru un minut, vă rog. Thank you very much. Madam Commissioner. Mulțumesc, doamnă comisar. E clar că relația transatlantică trece printr-o serie de provocări și tulburări deosebite pe termen scurt, însă uh, sunt totuși convins că baza noastră comună de cooperare pe termen lung trebuie să rămână puternică. E important ca UE să ia toate măsurile de protecție necesare pentru a ocroti piața internă, industria noastră, lucrătorii noștri. Deci trebuie să contracarăm rapid orice măsuri tarifare luate de administrația americană, să în același timp trebuie să facem tot posibilul pentru a um, reduce tensiunile existente care există pe ambele părți. Știm că nu există o cale mai bună de a evita noi tarife decât dialogul și negocierea. De aceea am încredere în faptul că um, doamna comisar Malmström și comisia, domnul Juncker, procedează corect și le salut eforturile de demarare a negocierilor pentru o negociere limitată sectorială cu SUE. Și închei cu o întrebare, doamnă comisar. Dacă ne opunem negocierilor cu SUE, cu cine mai putem discuta pe viitor? Vă mulțumim, doamna Șaransova, un minut. Mulțumesc, doamnă comisar. SUA și Europa întotdeauna au fost niște parteneri firești. Am apărat valori comune, ne-am confruntat cu amenințări comune împreună și ca în orice relație au fost urcușuri și coborușuri. Și în ciuda obstacolelor ocazionale, interesul fundamental comun al um, relației noastre a rămas puternic. Anul trecut a fost clar un an de coborâșuri pentru comerț. Am reacționat cu fermitate la tarifele la aluminiu și oțel. UE a dovedit astfel, a demonstrat de asemenea că e gata să găsească soluții și mesajul transmis a fost clar. Trebuie să colaborăm. Avem nevoie de o relație pentru companiile și pentru locurile de muncă din Europa. Resursele noastre, piața noastră, cetățenii noștri sunt foarte interdependenți și această interdependență nu va face decât să crească. De aceea sper că acest Parlament să sprijine lansarea acestor negocieri cu SUA. Putem câștiga întotdeauna la negocieri, dar nu putem decât să pierdem dacă le închidem ușa în nas americanilor. Mulțumesc! Vă mulțumim. Următorul vorbitor este domnul Bütikofer, un minut. Frau Frau Doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, Vizita președintelui Juncker uh, la Casa Albă în iulie a fost o, lovit, o lovitură de geniu. Pe baza acesteia, da, uh, dacă uh, ar fi existat repede un mandat, am avea o poziție mai bună. Însă cu tactica greșită s-a pierdut timpul și capitalul politic și asta din teama față o dezbatere publică și dintr-o um, evaluare greșită a um, administrației Statelor Unite. Ați spus, acțiuni unilaterale ar afecta eforturile noastre de a consolida relațiile transatlantice. Așa vorbesc fricoșii, însă americanii nouă ne vorbesc în ton de comando. Și nu pot să spun că dec- dacă te porți ca un câine lovit, vei primi numai șuturi. Eu vreau să negociem, dar nu pe baza unui mandat atât de puternic. Trebuie să-l respingem, să revim și să vă obligăm să veniți cu un mandat mai bun. Mulțumim, doamna Sanchez Caldentei. Un minut. Da, președinte. Mulțumesc, doamna președintă. Dimineața asta am dezbătut uh, chestiunea schimbărilor climatice și, mă rog, cei de pe dreapta au fost plini de promisiuni de șarte. Chiar comisarul Caniete părea să fie preocupat de viitorul planetei. Dar nu sunteți, de fapt, așa de preocupați când uh, vorbești despre... De fapt, vă e teamă să ascultați adevărul spus de copiii care demonstrează pentru mediu. E o dinamică suicidară, având în vedere schimbările climatice. Aici avem exemplu perfect. Iată, vreți să înviați TTIP-ul cu nume schimbat Uh, îl mai împodobiți un pic și credeți că noi nu vă, ne vom da seama. Doamne comisar Malmström, dumneavoastră v-ați luat angajamentul că pune în aplicare acordului de la Paris să fie o condiție sine qua non pentru a semna alte tratate comerciale pe viitor. Știm cu toții ce crede Trump despre schimbările climatice și că uh, el uh, nu recunoaște acordul, dar ne, afacerile sunt afaceri și dumneavoastră se pare că vă interesează mai mult afacerile decât viitorul planetei. Dar odată deja am biruit TTIP-ul și știm cum putem să facem și a doua cu informare, cu mobilizare, dar astăzi, în plus, iată că tinerii s-au mobilizat, apoi mișcarea feministă și tot acestea nu vor permite să se continue cu politici împotriva viitorului nostru. Avem nevoie de un nou model comercial și trebuie să o, facem la timp. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Dartmouth. Un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Producătorii germani exportă mașini în SUA cu valoare de 20 de miliarde de euro în 2017. Cu un an înainte au fost 26 de miliarde. Asta deși producătorii auto nu au nicio contribuție ce privește reglementarea americană. Deci exportă totuși cu succes. Însă să revin aici la punctul principal. Tarifele americane la mașini importante se de, sunt de 2,5%. Prin comparație, mașinile care sunt importate din SUA sunt taxate cu 10% de UE. E, ce, e o asimetrie clară și administrația americană are totuși dreptate, indiferent de ce zic colegii. Prin urmare, exporturile de mașini americane către UE sunt o părticică mică, deci doar vreo 2 miliarde față de 20 de miliarde. Acum, rezoluția. În rezoluție se critică SUA pentru că s-a retras din acordurile de la Paris. Însă, domnule Jadot, nu puteți să aveți uh, guvernul pe care vi-l doriți într-o altă țară. De fapt, niciodată nu puteți avea guvernul pe care vi-l doriți nici măcar în țara dumneavoastră. Știu asta de ani de zile, așa se întâmplă, nu? Ceea ce vedem noi aici e o politicizare a comerțului. Asta s-a întâmplat. Și vedem, practic, în rezoluție toate podoabele acestei acțiuni de politizare. Deci vedem cât de greu e să se încheie acordurile comerciale și cine va, cine va avea de suferit. Cetățenii vor avea de suferit pentru că, iată, acum relațiile comerciale au devenit uh, practic terenul de luptă al politicienilor. Domnule Dartmouth, aveți un cartonaș albastru. Domnule Dartmouth, mă ascultați? Domnul Jadu are o întrebare pentru dumneavoastră. O acceptați? Da, sigur că da. Domnule Jadu, aveți cuvântul. Cher coleg, j'ai pas bien compris. Stimate coleg, n-am înțeles bine dacă erați convins sau nu de faptul că există probleme cu schimbarea climatică sau nu, n-am înțeles. Marea Britanie, care a fost o țară măreață în comunitatea internațională, nu știu, mai crede în valorile universale ale acestei comunități internaționale? Și n-am înțeles prea bine dacă guvernul britanic în ziua de astăzi, în aceste momente de vot, e guvernul dumneavoastră. Domnule Dartmouth, parcă mi-ați pus două întrebări, de fapt. O să vă răspund la una. În această dezbatere discutăm despre comerț, nu despre schimbare climatică și e un argument uh, esențial ăsta. Nu ar trebui să tot veniți cu lucruri irelevante ce țin de schimbarea climatică și alte lucruri uh, irelevante. Deci nu ar trebui să lăsați astea să uh, Uh, aibă de-a face cu un acord care ar trebui să fie pur și simplu comercial. Ar avea astfel de suferit cetățenii pe care pretinde și dumneavoastră că îi reprezentați aici. Acum, domnul Hansen, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte doamnă comisar conflictele comerciale încep când o țară nu respectă regulile pentru a submina industria alteia. Asta este situația cu Statele Unite acum. Obiectivul nostru ar trebui să fim puternici pentru locurile de muncă în export. Cei care încearcă să uh, saboteze negocierile cu Statele Unite joacă poker cu viețile cetățenilor noștri. 88% din uh, exporturile UE către Statele Unite sunt IMM-urile. Ar trebui urmărit un acord din care să aibă de câștigat toată lumea în strictele limite ale mandatului, respectând uh, Uh, condițiile din uh, declarația din iulie și trebuie să refuzăm orice uh, propunere de a, de a se introduce agricultura. Cum spunea John F. Kennedy, nu trebuie să negociem din frică, dar nu trebuie nici să ne fie frică să negociem. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kofod un minut. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar, mulțumesc Cred că e foarte importantă întrebarea asta să redemarăm sau nu negocierile. E clar pentru toți că uh, Trump subminează toate valorile noastre, nu doar în Europa, ci și în America. În general, eu sunt vicepreședinte al delegației pentru Statele Unite și mulți colegi din Congresul American au o opinie total opusă a celor uh, ale domnului Trump și a, de celor din administrația sa. Și atunci să începem să discutăm cu oameni cu care nu suntem de acord, oameni care subminează statul de drept, uh, dreptul comercial, uh, organizațiile internaționale. Eu cred că trebuie totuși să o facem. Pentru că Europa este o superputere când e vorba de comerț. Noi suntem cei care suntem în, în scaunul șoferului și nu trebuie să acceptăm într-o, într-o relație comercială cu SUA uh, orice fel de acord înainte ca ei să-și uh, uh elimine tarifele impuse unilateral asupra noastră. Deci, trebuie restaura statul de drept și atunci o facem, dar să nu o facem sub presiune. Mulțumesc! Domnule Cofod, <laughs> E un cartonaș albastru de la domnul Etheridge pentru dumneavoastră. Da? Nein? Da, Pirișun. Da, acceptați. Bine, vă rog, vă rog. Vă rog, domnule Etheridge. Deci, dumneavoastră ați ridicat cartonașul albastru, da? Bine, deci vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc că ați acceptat întrebarea. Vreau doar să clarificăm din uh, speech-ul dumneavoastră. Uh, să spuneți că Uniunea Europeană e o superputere și nu trebuie să aibă convorbiri pe teme comerciale cu o administrație care nu e de acord chiar dacă administrația aceea e cu adevărat o superputere mondială, Statele Unite, și că mai bine ați uh, avea convorbiri cu cei din opoziție decât cu cei de la putere în SUA dacă am înțeles eu bine. Și bun, e adevărat că, da, bun, știu că nu putem fi de acord cu toți cei care sunt la putere, dar uh, sunt relații comerciale care afectează toate țările noastre și atunci trebuie să avem convorbiri uh, pe tema uh, uh, comerțului, că e vorba până la urmă de locuri de muncă, de creștere economică și așa mai departe. Domnule Cofot, cred că m-ați înțeles greșit. Nu putem vorbi cu administrația SUA, deși avem diferențe de opinii. Pentru că SUA înseamnă mult mai mult decât administrația actuală, înseamnă Congresul, unde uh, mulți nu sunt de acord cu politicile comerciale ale Casei Albe și spuneam că, da, Uniunea Europeană e o superputere uh, comercială, dar noi dorim uh, statul de drept și în comerț. Vrem să există un nivel de egalitate între toți, vrem să existe reguli, să existe sustenabilitate, lupta împotriva schimbărilor climatice, toate astea să figureze în acordurile noastre. Deci noi trebuie să vorbim de pe o poziție pe forță, de forță. Să nu ne fie frică să vorbim cu cei care, cu care nu suntem de acord. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Dorna, 9 un minut. Merci. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Iată că Uniunea Europeană e hotărâtă să redeschidă negocieri pentru a încheia un acord comercial cu SUA. Însă popoarele resping cu fermitate tratatele de liber schimb care nu fac decât să le sărăcească. Acordul global prevăzut cu SUA a ajuns într-un blocaj de la alegerea lui Trump. În loc să se ia în mag de acest eșec, tehnocrații găsesc tot felul de tertipuri pentru a înlocui acordul. Acum ni se spune că facem parte în acest acord, însă nu putem aștepta nimic bun de la aceste negocieri. Cum să credeți că agricultura va fi într-adevăr exclusă când domnul Juncker a acceptat deja să crească importurile de soia? din SUA pentru a putea vinde mașini germane pe piața americană. A venit momentul să avem alt model, mai social, mai responsabil, de, res, res, care să respecte mai mult oamenii și mediul. De fiecare dată UE nu demonstrează decât uh, că nu avem decât o soluție, să ieșim din UE dacă vrem totuși să supraviețuim. Acum uh, au fost uh, aceste intervențiile în numele grupurilor, trecem la intervențiile spontane. Am o mare rugăminte, am 10 solicitări, aș vrea să pot da cuvântul tuturor. Însă pentru asta fiecare trebuie să își respecte timpul de intervenție, pentru că altfel nu voi putea da cuvântul tuturor 10. Domnul Șodrovieschi. Niedawno uchwaliliśmy także Domnul mulțumesc, doamnă președinte. De curând am adoptat un acord um, cu Japonia, unul cu Afganistanul, dar acum vrem să respingem un acord cu Statele Unite. Extrema stângă pare să creadă că trebuie să respingem aceste negocieri. De ce? Pentru că nu le place de președintele Trump. Însă americanilor le place foarte, bine, foarte mult de președintele Trump. Uh, ce, alegerile au fost o greșeală? Uh, Brexitul o greșeală? Da, se mai întâmplă și greșeli, însă Statele Unite sunt un partener foarte important de care suntem strânși legați uh, și în domeniul uh, apărării. Deci, Statele Unite trebuie să fie partenerul nostru strategic și în domeniul comercial. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Rodriguez Pinero, un minut. Señora comisaria, Defiendo la... Doamnă comisar, eu apăr relații transatlantice și dialogul pentru a soluționa problemele cu care ne confruntăm. Însă, nu cred că se întrunesc condițiile pentru a negocia un acord comercial cu SUA în condițiile prezentate de comisie. În politică, cel mai mult contează să fii coerent, coerent între vorbe și fapte și mă adresez tuturor tinerilor care sunt aici și care chiar vor să combată schimbarea climatică și care ne cer nouă politicienilor să trecem la fapte pentru a le soluționa viitorul. Și dacă noi în acest Parlament adoptăm și spunem că într-adevăr ne asumăm un angajament pentru a combate schimbarea climatică, nu avem cum să ne gândim că un astfel de acord comercial ar fi util. Gândiți-vă la industria auto care poluează atât de mult. Deci trebuie să avem un partener care să fie fiabil. El ne-a impus niște tarife vamale care sunt nejustificale. Se spune că e o amenințare la securitatea Statelor Unite. Nu, astea sunt condițiile pentru a dialoga. Deci sper să fie posibil pe viitor. Acum oricum nu e. Ca Tomasic. Mulțumim, doamna Tomasic. Un minut. Ce? Sjedinjene američke države naš su glavni globalni partner. Da, Mulțumesc. Uh, a trebui să ne așteptăm la niște angajamente pe termen lung din, cu, în relațiile noastre comerciale cu SUA. Uh, e foarte bine că se deschide un nou capitol în relațiile noastre comerciale uh, după prăbușirea TTIP și sper că de data asta nu vom re, nu, să nu repetăm greșelile din trecut și noul acord să se refere la, în totalitate la industriile noastre. Uh, ar trebui să există mai multă recunoaștere reciprocă a standardelor existente și la fel am auzit că negocierii noștri nu vor pune pe masa discuțiilor uh, uh, nu vor veni cu idei preconcepute despre Trump și administrația sa. Dacă se continuă trimiterea de mesaje politice despre administrația Trump și nu ne concentrăm pe comerț, atunci vom da greș. Dar întrebarea este, vrem sau nu să încercăm cu adevărat și când? Trebuie să acționăm cu înțelepciune. Doamna Bilbao, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, eu sunt pentru acordarea acestui mandat de negocieri din trei motive. Economia noastră va crește mai mult în, ulti- în următorii ani, Uh, datorită exporturilor. Din trei motive. În primul rând, trebuie să ne pregătim pentru această situație și economia europeană trebuie să fie gata pentru ca MMO-urile să poată acționa în acea țară. Doi, aceste acorduri sunt singura cală pentru a apăra și extinde standardele noastre de mediu și sociale. Și trei, în sfârșit, nu e o acțiune izolată. Europa a reacționat la amenințările de neoprotecționism și de război comercial, cu, prin semnarea de acorduri importante, cum ar fi cel cu Japonia sau cele negociate cu alți actori și asta obligă, îi obligă pe toți să acționeze. E posibil deoarece lucrurile sunt gestionate așa cum trebuie. Testosterona și cuvintele dure sunt pe placul unor bărbați cum ar fi uh, Trump, dar doamna Malmstrom e femeie și pe lângă curicul ei vite are o capacitate de negociere deosebită ca femeie și o face cu inteligență emoțională și de aceea politica spectacol pe termen scurt de pe Twitter nu vă va impresiona pe dumneavoastră, doamnă Malmstrom. Am încredere în asta. Doamna uh, Molly Scott. Doamna Scott Cato, nu vrem să intrăm într-un joc uh, cu uh, Trump uh, de cine e mai puternic. Am uh, renunțat la justiția de mediu și socială. Mai avem numai 12 ani pentru a rezolva criza climatică și este imposibil în acest context să începi uh, Uh, negocieri comerciale cu țara care este al doilea cel mai mare emițător de CO2 și care își uh, respinge angajamentele și obligațiile cu orice oportunitate. Statele Unite au impus tarife asupra industriei oțelului uh, din Europa și nu au obligat propria industrie să respecte acordul de la Paris. Trebuie să apărăm lucrătorii europeni și să sprijinim tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon. Doamna Damato, un minut. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, Doamnă comisar, să fim foarte atenți, pentru că nu vă vom permite să nu țineți cont de părerea noastră, că noi reprezentăm pe alegătorii Europei. Deci să deschideți de negocieri comerciale cu SUA, care de fapt reprezintă un fel de tratat ascuns, uh, risc, uh, pe spezele sănătății, ale mediului, permițând să intre toate produsele agricole și ale pisciculturii SUA în Europa fără nicio îngrădire, Păi n-ar face decât să afecteze întregul sector al pescuitului european, s-ar inunda piața europeană de pește ieftin E o amenințare uh, contra care, împotriva care noi ne vom opune uh, cu toată hotărârea. De multe ori am spus că da, e nevoie de acorduri comerciale, dar în primul rând în interesul cetățenilor europeni și cu condiția să creeze piețe bune pentru noi, de bușeuri pentru produsele noastre. Dar uh, oricum, de, ori de câte ori ne veți întreba, noi vom răspunde la fel, nu unui nou TTIP. Domnul Valesa, un minut acum rozpoczęcie negocjacji ma na celu powstrzymanie dalszej. Mulțumesc. Prin uh, negocieri vrem să, să evităm o escaladare a tensiunilor și E clar că de fiecare dată când există probleme cu SUA, e afectată industria auto. Industria auto care reprezintă 85% din exporturile de vehicule. În cazul Poloniei. Deci foarte multe piese și sumasambluri sunt exportate din Polonia către Germania și dar din Germania după aceea sunt exportate automobile către Statele Unite ale Americii. Deci de aceea ne concentrăm atât de mult pe sectorul auto, dar să nu uităm sectorul energetic. Mă gândesc la energie, la gaz natural, la costuri, mai ales în Polonia. Trebuie să eliminăm aici problemele care există, deoarece situația comercială este foarte afectată de dezechilibru doamnă grapini un minut

sper să treacă acest mandat de uh, negociere. mulțumesc. la doamnă malmstrm eu uh, visez la o Europa în care să avem o coerență între politicile noastre uh, sociale, agricole, de mediu și economice. Deci, explicați-mi, vă rog, ce sens are să creștem importurile de soia din Statele Unite pe continentul european, în loc să creștem uh, producția proteinelor vegetale pe teritoriul european? Ce sens are să sacrificăm agricultura uh, care întotdeauna este uh, folosită ca um, un um, mijloc de schimb? Um, ce sens are să facem comerț cu o țară care uh, s-a uh, retras din acordul de la Paris? Veți asculta ceea ce a spus uh, Greta Thunberg și, nu ve- și veți, face, veți constitui o coerență între politica comercială și lupta împotriva schimbărilor uh, climatice? Mulțumesc, doamna Arena, un minut. Mulțumesc, doamnă comisar. Care am impresia că toți dăm apă la moara Comisiei Europene dacă e vorba de a liberaliza schimbările, schimburile comerciale. Argumentele noastre, în general, pot fi înțelese. Dumneavoastră spuneți, facem acorduri cu părți cu țări prietene, care au aceleași valori cu noi, cu aceleași reguli ca noi. Dar atunci spuneți-mi, vă rog, domnul Trump și administrația sa, ce valori comune au cu noi? Valori în materie de climă? El a hotărât să iasă din negocierile, de la masa de negociere a COP21. Valori în ce privește comerțul internațional? Pe domnul Trump a hotărât să nu respecte regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Dumneavoastră care apărați regulile OMC-ului, de ce, mă întreb, vreți să vă așezați la masă cu administrația Trump, pe când tocmai administrația asta nu respectă regulile pe care dumneavoastră cereți să fie respectate? Deci, vă rog, dați-mi măcar un argument care să vă permită să afirmați că dumneavoastră puteți schimba politica, care este o politică care nu respectă Europa, o poli- eh, politică a administrației Trump de astăzi. Eu nu cred așa ceva și nu cred că ar fi bine astăzi să dăm mandatul pe care îl propuneți către Consiliu. Mulțumesc! Mulțumesc că eh, acum am încheiat intervențiile spontane și acum doamna Malmström are cuvântul, vă rog. Thank you very much, ma. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, <clears throat> stimate doamne, stimați domni. Acordul făcut de președintele Juncker în iulie cu președintele Trump a fost următorul. În ciuda dezacordului în mai multe domenii, trebuie găsite căi de cooperare. Am discutat despre gazul natural lichefiat. Foarte multe țări europene își doresc să cumpere gaz natural lichefiat uh, de la americani și nu de la alți parteneri comerciali și americani au fost de acord să faciliteze aceste exporturi. Deci fiecare stat membru și companiile vor lua această decizie, nu Comisia Europeană cumpără gazul respectiv. Acum, uh, creșterea importurilor de soia. Asta rezultă de pe urma modului în care funcționează piețele. Nu comisia cumpără și stochează soia în Berlamont, Le membre. Uh, deci s-a hotărât să se facă aceste creșteri la importuri conform regulilor. Acum, regulile OMC. Și aici există dezacorduri, însă avem un proces prin care colaborăm cu americanii și japonezii pentru a încerca să elaborăm noi reguli la OMC pentru a contracara anumite măsuri luate de China, de pildă. De asemenea, am fost de acord că vom avea și o reglementare transparentă, pe bază voluntară, respectându-ne reciproc sistemele de protecție. Și am stabilit de asemenea că vom încerca să negociem două acorduri limitate, dar importante. Unul în legătură cu evaluarea de conformitate și nimeni n-a pus asta sub semnul întrebării astăzi aici și cealaltă chestiune, o limitare a tarifelor vamale la bunurile industriale. Deci pentru asta vă cerem avizul. În mandatele propuse există niște condiții clare. Nu putem încheia nimic dacă aceste tarife vamale la oțel și aluminiu nu vor fi înlăturate deci înainte de încheierea discuțiilor. Nu vor fi, nu trebuie să fie alte tarife adiționale, de exemplu, alte taxe, mă scuzați, vamale adiționale la automobile. De asemenea, vom cere să se facă un studiu extern, o evaluare de impact în ceea ce privește durabilitatea. Deja am început să ne consultăm cu societatea civilă și e foarte clar uh, stabilit în mandat și dacă dumneavoastră acceptați asta, deci totul e scris negru pe, le, uh, negru pe alb, că agricultura nu va fi inclusă. Vă cerem, deci, un acord limitat. Bunuri industriale, inclusiv pescuitul și automobilele, care să fie compatibil cu OMC-ul. Și nu e ceva neglijabil pentru Uniunea Europeană, deci noi nu renunțăm la nimic însă nu e un acord de liber schimb în, în adevăratul înțeles al uh, cuvântului. Nu e ca și cum am uh, reciclat tipul. De tipul e undeva pus uh, în așteptare. A fost un proiect în timpul programului, în timpul administrației Obama și nu cred că se va progresa pe marginea TTIP în viitorul apropiat. Ați mai menționat și faptul că americanii s-au retras din acordurile de la Paris și asta clar a blocat tipul. Există mai multe dezacorduri cu administrația Trump, însă SUA, cei din Congresul American, națiunea americană, toți aceștia sunt prietenii Uniunii Europene și de aceea avem interesul să găsim domenii de cooperare în care să discutăm, să dialogăm. Aceasta este dorința unanimă a Consiliului European de asemenea. De aceea vă solicităm să dați undă verde acestor două mandate de negociere. Consiliul este pregătit și sper ca și votul dumneavoastră de mâine să fie favorabil acestor mandate. Și vă mulțumesc și pentru dezbaterea din această după amiază. Mulțumesc, doamnă comisar. Domnule Etheridge, n-am, să vă, n-am, n-am putut să vă mai dau o dată cuvântul pentru că ați avut un cartonaș albastru și din motive de timp nu am mai putut să accept încă o intervenție din partea noastră. La sfârșitul dezbaterii s-a depus o uh, solicitare de uh, o moțiune de rezoluție. Uh, dezbaterea s-a încheiat cu acest punct și vot, la acest punct și votul va avea loc mâine. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, dezbaterea comună, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. E, vorbe de, e vorba de raportul domnului Van den uh, Uh, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, analiza anuală a creșterii pentru 2019. Și este vorba de asemenea de raportul doamnei Harkin, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în analiza anuală a creșterii pentru 2019. Vom începe prin a da cuvântul raportorului, domnului Van den Candelare. Timp de patru minute, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, domnule comisar, doamnă comisar, dragi colegi, dezbaterea privind uh, semestrul european este din nou foarte încărcată politic, iar acum, înainte de alegeri, cu atât mai mult. Există câteva întrebări pe care trebuie să ni le uh, adresăm uh, în ceea ce privește acest uh, Um, semestru european. Care este situația cu economia noastră? Care sunt prioritățile noastre? Și uh, ce trebuie să facem pentru ca și copiii noștri să poată beneficia de pe urma statului providență? Unii cer mai multe investiții, alții mai multă disciplină bugetară, alții consideră că singura salvare este sprijinul către proiecte ecologice. În calitate de uh, Uh, creștin-democrat. Uh, eu cred că trebuie să combinăm toate acestea pentru a ajunge la o soluție. Adevărurile parțiale nu îi ajută pe cetățeni. Uh, am un nepot de 2 ani care este cu mine la Strasburg astăzi și mâine și pentru el acționez astăzi. Vreau ca în viitor bunăstarea sa și um, binele său și a celor apa, um, apropiați lui să uh, fie asigurat. Dacă e bolnav, să poată fi tratat. Dacă, după ce va uh, lucra o viață întreagă, să beneficiază de, pe o, de, de o pensie. Acest uh, viitor trebuie să fie moștenirea construcției noastre. Îmbătrânirea populației este unul dintre, una dintre cele mai mari provocări ale secolului 21 evoluția uh, este și progresul este foarte mare, dar el este legat și de multe provocări. Costurile pentru îngrijirea vârstnicilor în viitor vor exploda. Îmbătrânirea populației uh, duce și la faptul că sunt mai puține persoane active pentru a finanța uh, costurile pentru mai mulți oameni care nu vor lucra și asta va pune sub presiune bugetele naționale va trebui să intervenim pe trei fronturi. Trebuie să investim, să, refor- să facem reforme structurale și să facem ordine în bugete. Bun, poate că nu trebuie să începem cu asta, dar avem nevoie de un domeniu de finanțe sănătoase, de rezerve uh, financiare solide, pentru că mai multe persoane vârstnice înseamnă mai multe pensii, mai multe îngrijiri de sănătate și așa mai departe. Trebuie să avem grijă pentru că dacă nu, factura o vor plăti următoarele generații. Apoi, reforme structurale pentru ca costurile îmbătrânirii societății să fie reduse, astfel încât un grup mai mic de uh, persoane active să poată să-și găsească și un loc de muncă. Patronii să poată angaja, dar și concedea mai ușor lucrător. Trebuie să existe o polivalență a, uh, în domeniul muncii. Uh, există oameni care au lucrat o viață întreagă pentru o singură întreprindere, dar acest model este pus sub semnul întrebării. Copiii noștri nu vor mai uh, putea beneficia de pe urma unui, unei astfel de uh, soluții Cred că trebuie să facilităm lucrurile pentru ca lucrătorii să fie mai uh, rezilienți, mai flexibili, să, ca lucrătorii să poată să fie formați uh, de-a lungul întregii vieți. Uh, și, de asemenea, cred că trebuie să investim în viitor. Este esențial să investim nu numai în capitalul uman, după cum spuneam de la început, dar și în productivitate pentru a garanta creșterea economică. Avem nevoie de investiții în domeniul cercetării, inovației, digitalizării și în domeniul proiectelor de infrastructură. Dacă semănăm astăzi, mâine vom avea ce recolta. Asta e, despre asta este vorba în semestrul european. Să avem un obiectiv economic pentru a nu ne îndepărta de la obiectivele noastre, ci pen, și pentru a oferi o garanție pentru un viitor durabil. Mulțumesc, doamna Harkin. Are acum cuvântul. Mulțumesc. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru bună cooperare pe care am avut-o cu ei și cred că rezultatul a fost un raport echilibrat Uh, au fost depuse câteva amendamente și cred că cu excepția unuia singur dintre ele le pot susține pe toate. Nu modifică în mod semnificativ uh, conținutul sau tonul raportului, dar îl îmbunătățesc. Deci, în primul rând, vreau să spun că e foarte important pentru Comisia pentru Ocupare să-și aibă propriul raport separat mm, uh, cu privire la acest uh, această analiză anuală a creșterii pentru 2019, noi avem avize uh, care, se, uh, care vin în completarea, unul în completarea altuia, dar uh, avem acest raport, avem încă alte două rapoarte ale Comisiei Ample din trecut care contribuie la o reechilibrare a importanții uh,